der präsident! meine sehr geehrten damen und herren! die sitzung. stimate doamne și stimați domni se reia ședința de astăzi. procesul verbal al reuniunii de ieri și textele adoptate ieri v-au fost puse la dispoziție. aș vrea să știu dacă aveți comentarii. Nu este cazul, așa că procesul verbal se consideră aprobat. Așa încât trecem la următorul punct de pe agenda, declarația ale Consiliului și Comisiei, interferența străină în alegerile în alegeri și dezinformarea în procesele democratice, naționale și europene. E vorba de un subiect extrem de important care în ultima vreme